vom trece la punctele înscrise pe ordinea de zi. Începem cu întrebarea orală adresată Comisiei în ce privește vinurile roze și practicile